împreună cu președintele Consiliului, uh, voi semna un act uh, cu privire la un ajutor macrofinanciar pentru Ucraina. Și acum trecem la ordinea de zi. Mai întâi există o solicitare de intervenție pe punct de procedură din partea domnului Corbit. Aveți cuvânt.